rezoluție ca final al dezbaterii. Dezbaterea acum e încheiată și vom vota joi. Dau din nou cuvântul domnului președinte, dar cred că o pauză.